Welcome. I think you should start. Bun venit, cred că se impune să începem. Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun venit la reuniunea noastră din această luni. Și știți cum e lunea, Unii dintre colegi mai au și alte obligații în circunscripțiile lor electorale și de aceea nu reușesc să ajungă la timp. Dar și în asta constă activitatea unui parlamentar de a ține legătură cu alegătorii din propria circumscripție. Ordinea de zi a fost uh, transmisă. Dacă nu aveți obiecții, o putem uh, constat, considera adoptată. Reuniunea este transmisă pe internet și avem un regim lingvistic de 20 de limbi. Iar procesul verbal a ultimei reuniuni din 21 și 25-26 aprilie se consideră ca fiind adoptat dacă nu primim obiecții și ajungem deja la punctul 4, prezentarea unui studiu pe tema situația actuală a instrumentelor de gestionare a riscurilor puse în aplicare de statele membre în perioada 2014-2020, cadrul național și european a fost realizat de către Centrul de Cercetare pentru Managementul Riscurilor. Este vorba aici de trei institute diferite care au fost implicate din Spania, Franța și Italia. Universitatea Grenoble, apoi um, Institutul uh, Economic pentru Geografie și Demografie din Madrid și Universitatea din Napoli. <clears throat> Ideea era o analiză a măsurilor de implementare adoptate în statele membre în ceea ce privește gestiunea uh, riscului în sectorul agricol. Există diferite instrumente de gestionare a riscurilor în statele membre care au făcut obiectul acestei analize și ideea era de a căpăta o mai aprofundată înțelegere a posibilității eficientizării acestei activități de gestionare a riscurilor. Există opțiuni diferite și în ceea ce privește dezvoltarea pe viitor a politicii agricole comune. Și e vorba de tematici dificile, precum uh, venitul uh, agricultorilor și funcționarea pieței. Avem uh, printre noi mai mulți oaspeți, de pildă doamna Isabel Bardai, din partea Centrului de Cercetare pentru Gestiunea Riscurilor Agricole și de Mediu din uh, Spania, apoi domnul Jose Maria Sumsi, care reprezintă același institut de cercetare, precum, uh, domnul, precum și domnul Tomas Garcia Ascarate, care reprezintă Institutul Econ- pentru Economie, Geografie și Demografie, tot din Spania. Doamna Bardai va prezenta acest studiu, iar ulterior, dacă aveți întrebări sau sugestii, atunci cu siguranță toți cei trei oaspeți ne vor putea răspunde la întrebări. Bun. Atunci am să-i acord cuvântul doamnei Bardai și v-aș ruga să ne prezentați pe scurt acest studiu. Vă mulțumesc foarte mult. Vă voi prezenta acest studiu pe care l-am făcut pentru Parlamentul European și în prezentarea mea mă voi referi în primul rând la obiective, la cadrul de susținere, la implementarea măsurilor de susținere și la implementarea măsurilor de susținere, deci cum s-au implementat diversele măsuri de susținere în statele membre, câteva idei cheie care ne permit, vor permite să stabilim recomandări în legătură cu caracteristicile care, pe care ar trebui să le aibă un cadru de susținere pentru acest, gestiunea risc. Care sunt obiectivele studiului? În primul rând, Studiul are obiectivul de a analiza utilizarea diverselor metode de susținere pentru instrumentele de gestiune de risc în statele membru, membre. Și în funcție de rezultatele obținute, al doilea obiectiv era de a sugera schimbări posibile în cadrul de susținere a acestora în viitor în cadrul de susținere acesta este limitat, delimitat de normele Organizației Mondiale a Comerțului. Se stabilesc aici normele care, pe care trebuie să le îndeplinească uh, aceste măsuri și în ce măsură se califică. Există securitatea uh, de, uh, în caz de pierdere a veniturilor. O susținere poate să fie calificată drept green box dacă pierderile sunt mai mari decât 30% din producția media celor trei ani anteriori aceast, și dacă această compensare este, are loc doar cu venitul, nu cu prețurile sau cu producțiile. Asigurările pentru uh, recolte, susținere pentru înțelese ca susținere și compensare după uh, dezastrele naturale. Trebuie să existe o recunoaștere oficială a dezastrului natural. Pierderile trebuie să fie de asemenea mai mari decât 30% din producția medie a celor trei ani anteriori. Pierderile, plățile au de-a face exclusiv cu pierderile provocate de către acest uh, dezastru și nu trebuie să fie mai mari decât costul de substituire a dezastrului și să nu fie legate de producție. Deci să fie legate de caracteristicile și condițiile necesare pentru a fi considerate drept încasabile. Cum s-a instrumentat acest, această susținere? Există două perioade, 2007-2013 și ulterior 2014-2020. În perioada 2007-2013, posibilitățile pe care le avea un stat membru pentru a susține aceste instrumente erau în primul rând PAC cu articolul 68 din regulamentul plăților unice și câteva condiții specifice pentru fructe, legume și vin. Însă existau și ajutoarele de stat, directivele care marcau uh, condițiile acestora um, se refereau la două aspecte. Uh, ajutorul ex ante, deci subvenții pentru asigurări și fonduri mutuale și uh, susținere ex post în caz de dezastru natural și uh, aici există condiții pentru care, uh, în care aceste ajutoare pot să fie acordate. În acest, acest cadru s-a schimbat în perioada actuală și uh, s-au schimbat instrumentele de susținere a gestiunii de risc în cadrul PAC. Se menține susținerea pentru fructe, legume și vin, însă și de asemenea și asigurările și fondurile Eh, susținerea pentru asigurări fonduri mutuale a trecut de la pilonul 1 la pilonul 2. Există pentru ajutoare de stat și ajutorul exante, cât și expost. Acest cadru este unul foarte flexibil, după cum veți vedea ulterior, care permite să ne adaptăm la eh, caracteristicile eterogene ale statelor membre și uh, a permis să uh, dezvoltăm modele de susținere diferite. Susținerea din cadrul PAC s-a schimbat de la pilonul 1 către pilonul 2 cu consecințele specifice. O temă importantă este că susținerea pentru PA, uh, susținerea care provine de la PAC vine uh, din articolul 68 sau din pilonul 2 este posibilă dacă, doar dacă se îndeplinesc condițiile necesare pentru o susținere green box. Deci să, uh, să fie afectate mai mult de 70, să fie afectată mai mult de 70% din producție și în ceea ce privește acoperirea riscurilor de pe piață, S-a introdus uh, acest lucru pentru prima dată acum prin instrumentul de stabilitate. Este singurul instrument permis în momentul actual în cadrul uh, cadrului comunitar și se permite doar prin intermediul unor fonduri mutuale. Cum s-a implement, s-au implementat aceste instrumente? Câteva cifre există o divergență foarte mare între instrumentele utilizate de către statele membre. Este vorba de implementarea între 2007-2013. Articolul 68 a fost utilizat doar de Franța, Italia, Ungaria și țările de jos cu um, sume mici pentru asigurări. Uh, susținerea pentru fondurile mutuale este foarte timidă, nu sunt instrumente foarte utilizate momentul actual și toate statele membre, după cum veți vedea, au utilizat uh, o măsură sau, într-o măsură sau alta, anumite măsuri de susținere. Aici apare tipologia, aveți un tabel în care clasificăm statele membre în funcție de calea de susținere utilizată, A sau B după cum vedeți, că uh, toate statele membre au utilizat uh, fie PAC sau ajutoarele de stat pentru a avea instrumente ex ante, pentru asigurări sau fonduri mutuale sau ajutare ad hoc. Acest lucru se vede mai bine prin aceste cifre unde avem cheltuielile publice în instrumente de gestiune de risc și de criză cheltuite în perioada 2007-2013. Aici apar toate statele membre. În prima coloană mm, sumele destinate ajutoarelor ex post de gestiune de criză, gestiune ad hoc și ulterior ajutoarele ex ante și totalul. Mm, vedem din acest tabel că dacă ne uităm la cifrele din ultimul rând, vedem că din 14 mii de miliarde de euro. O mare parte o reprezintă ajutoarele de stat și, în special, ajutoarele ad hoc, gestiune de criză, care este cantitatea cea mai mare a acestora. Vedeți că fondurile cheltuite cu fonduri din PAC uh, sunt minoritare. Un alt aspect semnificativ este că cu cât mai multe cheltuieli pentru măsuri ex ante, apar mai puține cheltuieli în măsuri ex post. Deci, statele membre care au susținut ex ante instrumentele de gestiune de risc au avut mai puțin recurs la instrumentele ad hoc ex post cum uh, s-a schimbat acest cadru din perioada 2007-2013 către perioada 2014-2020. În cadrul PAC s-a schimbat, dar nu foarte mult. Aici uh, vedem ce au făcut statele membre. Statele care au utilizat articolul 68 înainte, Italia, Franța, Ungaria și țările de jos, au trecut uh, la utilizarea programelor de dezvoltare rurală în pilonul 2 și s-au alăturat și alte state membre care încep să utilizeze din ce în ce mai mult uh, fondurile PAC pentru a susține instrumente de gestiune de risc. Fondurile mutuale continuă să fie o susținere și, de asemenea, instrumentul de stabilizare a veniturilor a fost inclus doar în uh, programele din Italia, Ungaria și Spania a unei regiuni din Spania, Castilla y Leon. Aici uh, vedeți cheltuielile programate în programele de dezvoltare rurală pe toată perioada 2014-2020 și vedeți că, într-adevăr, sunt unele state care au început să, introduc, să le introducă uh, susținere pentru asigurări uh, în programul de dezvoltare rurală, însă doar Castilla și Leon, Ungaria și Lituania nu au introdus instrumentul de stabilizare a veniturilor. Vedeți aici și cantitatea că ă, totalul de 2700 de milioane de euro au fost investite dacă este să comparăm cu ajutoarele de stat, statele membre, într-adevăr, introduc o mai mare susținere instrumentelor de gestiune de risc. Aici, pe acest tabel, vedeți ajutoarele de stat în instrumentele de risc și de gestiune de criză. Se mențin tendințele din perioada anterioară, așadar schimbările sunt mici și se menține utilizarea instrumentelor actuale de către diverse state membre. Aici câteva idei care ar putea să servească pentru o strategie mai bună pentru instrumentele de risc. Aici Reluăm distribuirea riscurilor în funcție de nivelul de risc. La baza piramidei avem riscurile normale cu care se poate confrunta un agricultor sau o asociație de producători fără să fie necesar transferul riscului. Ar fi vorba riscuri asumate într-o gestiune privată și cu măsuri de gestiune a pieței care pot să fie întreprinse de producători sau de către organizațiile de producători. Pe măsură ce riscul crește, intrăm în instrumente de gestiune a riscului, unde riscul se transferă de la agricultor către un terț. Ar fi aici asigurările, fondurile mutuale și o serie de instrumente diferite în funcție de acoperirea pierderilor. Și în final avem și instrumentele finanțate, uh, instrumentele finanțate public-privat și în final riscurile catastrofice, nivelul 5, uh, criza unde aici unde intervine finanțarea publică. Ceea ce este important în această piramidă este că toate riscurile trebuie să fie um, utiliz- văzute în straturi. Așadar, dacă riscurile pot să fie transferate, necesitatea de a recurge la o gestiune de criză, deci la acțiunile ad hoc, uh, ar fi mai puțin necesară. Riscurile trebuie să fie văzute uh, în mod global și să fie anticipate. Ținând cont de acest fapt, ce fel de concluzii putem să tragem în urma acestui studiu? În primul rând, în Uniunea Europeană nu există un cadru de susținere omogen pentru instrumentele de gestiune de risc. Statele membre au dezvoltat o serie de modele care uh, diferă în ceea ce privește mijloacele de susținere și acoperirea, care sunt adoptate, adaptate riscurilor specifice. Deci orice reformă posibilă a cadrului actual trebuie să fie compatibilă cu modelele deja de existente și implementate în diversele state membre. Riscul trebuie să fie văzut în straturi ceea ce să permită poziționarea diverselor instrumente, pentru că acestea nu sunt independente. Felul în care vedem instrumentele nu depinde depinde așadar în funcție de nivelul riscului și uh, astfel se poate ajunge la adevărată colaborare public-privată orice susținere a acestor instrumente de gestiune de risc trebuie să țină cont de relațiile între diversele straturi de risc și, în plus, analiza datelor existente de susținere pe care le-au utilizat diverse, diversele state a fost că uh, regulile, normele actuale nu sunt eficiente pentru a preveni crizele reale. Există anumite fonduri care sunt destinate ajutorilor ad hoc, deci odată ce a avut loc uh, criza, aceste fonduri am văzut că sunt cele mai utilizate. În ceea ce privește acoperirea riscurilor de piață, există câteva aspecte interesante. Este un instrument care a fost utilizat doar de către Italia, Ungaria și Regina Castilia și Leon, însă Italia investește cel mai mult însă, în mod global, sumele sunt mici și uh, fondurile mutuale sunt utilizate foarte puțin în cadrul Uniunii, sunt uh, minoritare. Următoarea reformă este acoperirea riscurilor de, riscurilor de piață, care ar trebui să fie deschisă de către asigurări, care sunt instrumentele cele mai utilizate de către agricultorii din diversele state membre. Trebuie să fie implementate asigurări de venit uh, și studii tehnice care necesită măsuri de a evalua pierderile de venituri, să se creeze baze de date robuste și să se caute complementarități cu sistemele actuale de asigurări. Un alt, o altă temă importantă este să ne asigurăm uh, ca rea, că reasigurarea Ehm, aceste necesități pot să fie costisitoare, însă se pot defini eh, scheme eficiente de asigurare și reasigurare. Care ar fi recomandările noastre, ținând cont de aceste date? Prima recomandare, considerăm că ar trebui să existe o recomandare cu normele comune pentru reglementarea Uh, sistemelor de uh, gestiune de risc ale Uniunii. Ar trebui să se creeze un observator al piețelor agricole europene și un sistem de alertă timpurie care să permită declanșarea automată a măsurilor către gestiunea cri- crizei. În paralel, ar fi foarte important ca autorități, organizațiile de producători și asociațiile lor să uh, poate să ia măsuri de a ajusta producția la cerere în ceea ce privește calitatea și cantitatea. înainte să aibă loc o criză pe piață. În cazul în care plățile de bază sunt reduse, considerăm că se poate susține gestiunea de risc. O posibilitate ar fi să reducem aceste plăți de bază și să acordăm o, o sumă echivalentă a agricultorilor pentru a putea fi utilizate în scopul contractării instrumentelor de gestiune a riscului criza actuală, criz, rezerva de criză actuală a fost ineficientă și ar trebui să fie programată în fața, în, în afara bugetului pentru, că, pentru a nu fi insuficientă. După aceea, implementarea instrumentelor de gestiune de risc are necesită o serie de capacități. În acest sens ar fi necesare uh, formări și programe de uh, formare integrate în programele de dezvoltare rurală, în pilonul 1 sau 2 sau în gestiunea piețelor, însă în interiorul PAC în formă coordonată uh, pentru a viza diversele niveluri de risc. Vă mulțumesc foarte mult! Bardzo dziękujemy. Mulțumesc foarte mult. Conform celor prezentate, am uh, convenit de fapt la început că cine dorește poate acum să se înscrie la cuvânt. Doamna Petia pentru început. Mulțumesc foarte mult. Aș dori și eu să-i mulțumesc doamnei Bardai pentru prezentarea susținută. Aș avea o întrebare concretă. Cum anume am putea implementa mai bine aceste instrumente de gestionare a crizelor, pentru că constatăm că agricultorii noștri în statele membre sunt expuse unor riscuri diferite, în special atunci când vorbim de calamități. Recent am constatat că în Europa Centrală, în Croația, Slovenia, Austria, Ungaria, România, dar și în Franța, au, au avut loc intemperii uh, mai puțin obișnuite și gerul le-a dat de furcă și statele membre nu pot susține singure uh, aceste cheltuieli și nici nu pot încheia numele agricultorilor asigurările și de aceea am solicitat ajutor Comisiei Europene. Și în acest context, o întrebare concretă. Ne-ați putea spune ce fel de instrumente de gestiune a riscurilor ar trebui folosite în susținerea agricultorilor și ar putea soluția să fie o consolidare a instrumentelor din fondul de criză? Pentru că atunci când vorbesc de un fond de criză, nu mă gândesc aici să luăm bani din Fondul pentru Agricultură, ci s-ar putea crea o, un sistem cu instrumente financiare auxiliare, tocmai pentru a susține agricultorii atunci când sunt loviți de catastrofe naturale. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Aș avea și eu trei întrebări scurte. În primul rând, sunt foarte puțin utilizate aceste instrumente de gestiune a riscurilor și ne putea spune de ce. Și în al doilea rând, dacă sectorul ar putea participa mai mult uh, în definirea acestor instrumente. Credeți că acest lucru ar duce la o mai multă, o mai mare utilizare a acestora sau, altfel spus, statele membre să poată face propuneri și inițiative singure care să fie mai uh, bine profilate pe specificul de acolo. Și în al treilea rând, uh, în uh, Pilonul al doilea, banii nu sunt cu o destinație precisă. Ar fi util ca aceștia să fie special destinația acestor instrumente de gestiune a riscurilor. Iar în ceea ce privește pe cei 30%, e nevoie ca acest 30% să fie respectați uh, în, întru totul, pentru că mulți uh, agricultori uh, se plâng care trebuie să cheltuiască 30% din propriul buzunar și ar putea ajunge și în căsuța verde, astfel încât să nu mai fie acest risc de 30%? Mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru această prezentare. A fost chiar impresionant uh, ceea ce ați spus. Și mi-aduc aminte de ultimul an uh, în Olanda când am avut de suferit pagube foarte mari datorită rozătoarelor. Și uh, am întrebat la comisie ce poate face Europa. Și uh, este foarte interesant că în cel de-al doilea pilon, în programul pentru dezvoltare rurală, există astfel de posibilități. În Olanda am constatat că cel de-al doilea pilon poate fi folosit și pentru alte scopuri. Și pe mine mă surprinsă uh, ce se poate face cu banii de acolo. De pildă, pentru protecția naturii. Se poate face așadar acest lucru? Pentru uh, statele membre pot uh, face acest lucru atunci când le-am comunicat celor din regiunea Frisland acest lucru, mi-au spus că nici măcar nu știau despre ce este vorba. Doamna Sandra, vă rog. Bună. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu mulțumesc pentru acest studiu și ar dori să întreb în legătură cu riscurile pentru pie- piață. Este o dezbatere pe care o avem de obicei aici și în final întotdeauna se vorbește de măsuri voluntare. Eu cred că dumneavoastră vorbiți și de mijloace de ajustare a ofertei, a calității și cantității și după aceea o altă chestiune este reducerea plăților pentru a uh, avea un fond mai mare. Eu mă întreb așadar, în primul rând, nu credeți sau nu v-ați gândit uh, în studiul dumneavoastră la posibilitatea ca aceste măsuri de ajustare a ofertei și cererii să fie făcute prin politici publice, să, uh, obligatorii în al doilea rând, nu considerați că reducerea plăților ar fi să uh, reducă și uh, reducerea plăților aduce la o reducere și mai mare a veniturilor producătorilor care deja sunt mici. sunt, există anumite politici care au efecte negative și care duc la prețuri din ce în ce mai mici. Aceste plăți, în teorie, sunt o mică compensare sau o mortalitate de supraviețuire pentru mulți agricultori. Dacă acum vrem să uh, scădem și mai mult aceste plăți pentru a face față unor unei, unui abandon al politicii publice care provoacă un dezastru uh, în aceste venituri. Nu știu de fapt despre ce vorbim în acest sens. Eu m-aș întreba dacă uh, care ar putea să fie reacția dacă un, unui funcționar i-ar spune cineva că nu trebuie doar să scadă salariul, pe cum, se, cum spunem noi, că, pentru că politicile duc la reducerea prețurilor și mai mult, pe lângă reducerea uh, salariului, li se va uh, lua și o altă sumă pentru a menține un fond de asigurări. Aș dori să-mi spuneți dacă v-ați gândit la acest lucru și dacă v-ați gândit și la recomandarea uh, unor politici publice obligatorii. Vă mulțumesc. De Castro, pani profesorze. Mulțumesc, domnul De Castro, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și pentru prezentarea pe care tocmai am ascultat-o. Așa cum spunea și doamna profesor, Italia, țara mea, a pus în aplicare o, un program pentru uh, Income Stabilization Tools, chiar dacă încă nu funcționează, ce va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2017. Și v-aș întreba în acest context următorul lucru. Fondul se pune în aplicare, cum vă spuneam, de la 1 ianuarie, dar ce se va întâmpla dacă fondul are pierde constante pe o perioadă de mai lungă de un an, pentru că riscul este ca acest fond să dea faliment ce mecanism ar exista pentru a permite o continuitate? Și de aici mai pleacă și altă preocupare. Nu există oare riscul general de renaționalizare a politicilor? Nu ar fi oare mai eficient să creăm un fond european, iar statele membre doar să pună în aplicare aceste instrumente de uh, stabilizare a veniturilor, pentru că riscul e să creăm o Europa uh, plină de tot uh, felul de uh, aplicări specifice, ca blanul unui leopard. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și pentru prezentare. Aș avea și eu o întrebare în ceea ce privește managementul riscului și este vorba și despre inovare în sectorul agricol. Pentru că, așa cum spunea și doamna Petir, am avut parte de GER în anul acesta și aproape toată producția noastră viticolă uh, a fost compromisă. dacă plantele ar fi fost tratate cu o tehnologie specială, nu s-ar fi uh, întâmplat. Am vorbit cu fermierii și uh, ei mi-au spus că în agricultură, sigur, inovația este un lucru minunat, însă ei nu au parte de ea. Și de aceea nu cred că chestiunea ex ante în ceea ce privește inovația ar trebui să uh, Uh, se reflecte uh, în gestiunea fondului. Aceștia trebuie să aibă acces la inovație. Ce instrumente specifice ar putea motiva fermierii pentru a le utiliza mai mult? Sigur că trebuie să existe activități și pe cercetare și dezvoltare în cadrul inovației și fermierii, sigur, trebuie să fie la curent cu aceste rezultate și să le și folosească. Și cred că în acest sens Comisia ar trebui să încerce să încurajeze fermierii să arate mai mult interes față de uh, inovare, deși nu cred că inovația ex ante ar trebui să facă parte din acest instrumentar. Domnul Andriu, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezentarea expertei noastre și eu uh, sunt uh, deci, reia domnul Andriu, mulțumesc pentru prezentare și eu sunt uh, de părere că este corect un amestec de instrumente, așa cum a spus și experta. După cum spunea și domnul De Castro, trebuie să fim atenți la renaționalizarea care se resimte în mai multe politici și cred că în acest sector ar fi deosebit de grav. Apoi, cred că trebuie să ne gândim și la instrumentele pe care le punem în aplicare. Acestea trebuie să fie accesibile cât mai multor persoane. Ceea ce mă face să mă gândesc la piața laptelui, pentru că chiar dacă vorbim de termen mediu, tot e o situație de urgență. Este o uh, situație grea. Consiliul uh, se va întâlni pentru a discuta acest subiect săptămâna viitoare și cred că e important să ne dăm seama cât de gravă este situația, pentru că la ora actuală singurul instrument de gestionare a riscurilor pe care l-am pregătit noi Um, are foarte multe deficiențe și ține cont de foarte multe falimenturi și în zona mea, de exemplu, mulți producători nu au altă soluție la ora actuală decât să își închidă um, întreprinderile, ceea ce uh, mi arată că e nevoie de o reacție rapidă la ceea ce se întâmplă în teritoriu și uh, e, dacă este o situație de urgență foarte gravă și fiecare producător decide să reducă volumul pieței, atunci și comisia trebuie să răspundă foarte rapid uh, la această solicitare prin măsura 122. Trebuie ca această măsură să fie bine finanțată și creditele să fie uh, condiționate de ofertă pe termen scurt dar termenul scurt e aici, nu mai trebuie să așteptăm, trebuie să primim un răspuns la Consiliul din iunie, cel târziu la cel din iulie, pentru că criza laptelui e foarte gravă. Mulțumesc foarte mult. Domnul Rope. Ar dori și să-i mulțumesc doamne Isabel și pentru prezentare. Cred că este foarte important să analizăm mai în detaliu rezultatele acestui studiu pentru a vedea cum uh, se folosesc diferitele instrumente pe termen mediu și pe termen scurt și se impun și niște concluzii pentru că situația actuală este foarte dificilă și există un mare pesimism în ceea ce privește viitorul. Deși cu toții ne dorim uh, un viitor mai bun, noi toți vrem ca și uh, tinerii uh, să vină spre sectorul agricol. Nu toate uh, modalitățile de aplicare țin de statele membre în sine. Există tarife diferite, sisteme fiscale diferite, iar în cazul Lituaniei, de pildă, guvernul nostru a introdus o acciză pe motorină, ceea ce dus, a dus la o reducere a veniturilor fermierilor o reducere care nu a fost compensată. Știți că veniturile fermierilor depind de prețuri, pe de o parte, și de um, piață, pe de altă parte. Nivelul ajutorului depinde de um, negocierile între stat membru și comisie, dar uh, mai există și factorul preț, care diferă de la stat membru la stat membru și uneori volatilitatea prețului este foarte accentuată și um, prețurile scad sau cresc cu, și cu 200%. Prețul pentru lapte, de pildă, este foarte scăzut în momentul de față și puterea de cumpărare a fermierilor nu este poate factorul cheie în posibilitatea de a accede la instrumentele de gestionare a riscurilor, ar trebui avut în vedere. Pentru că deseori spunem că ar trebui consolidată capacitatea și puterea de negociere a fermierilor și eu cred că se impune să fie mai bine informați cu privire la diferiți factori, precum volatilitatea de preț, pentru a putea obține un venit mai bun în uh, Lituania, dar și în alte țări, nivelul de cooperare este foarte scăzut. Iar în ceea ce privește riscul, acest lucru înseamnă că este foarte dificilă introducerea partajării riscurilor. Fermierii încearcă pur și simplu să supraviețuiască și pe întregul uh, lanț Toată lumea este interesată doar să obțină uh, produsele agricole la un preț cât mai bun. Deci, poate că ar trebui să ne gândim la un nou instrumentar care să fie mai eficient dacă ar fi o armonizare la nivel european. Pentru că introducerea de noi măsuri la nivel național este uh, Uh, prea lentă și ceea ce înseamnă că multe ferme deja ajung în faliment în Lituania. De pildă, implementarea unor măsuri a durat așa de mult încât astăzi valoarea practică a legislației care a durat atât de mult până la adoptare este aproape inexistent. De aceea cred că se impune o discutare la nivel european mm, și nu la nivel național, pentru că altfel am putea fi într-o situație în care să nu mai avem niciun fel de ferme. Șeptelul, de pildă, de vite în Lituania a scăzut cu 70%. Cred că ar trebui să o luăm măsuri înainte ca fermierii să dea faliment. Doamna Müller. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea acestui studiu. Mă bucur că am avut parte și de cifre detaliate cu un nou cadru financiar multianual 2014-2020. Avem uh, trei noi instrumente de gestionare a riscurilor la dispoziție și dacă ne uităm în această documentație, constatăm că doar unele state membre folosesc uh, aceste instrumente în mod activ și de aceea eu cred că Comisia ar trebui să analizeze de ce pentru a vedea dacă nu se poate găsi o bază comună pentru cele 28 de state membre pentru a pune pe picioare un instrument de gestiune a crizelor care chiar să funcționeze. Sigur că e clar că în 28 de state membre avem implementări diferite și de fapt nu avem o politică agricolă comună, ci fiecare stat uh, acționează independent. Asta până la urmă este nucleul problemei. Eu aș fi dispusă să se creeze un uh, fond de criză în afara cadrului nostru financiar uh, normal care să poată interveni rapid. Dar în orice caz, în cadrul comisiei noastre va trebui să discutăm încă o dată uh, să vedem dacă chiar ne dorim ca plățile directe să fie reduse și banii aferenți să ajungă într-un uh, fond de asigurare. Pentru că un lucru este clar, uh, micile întreprinderi agricole pe care cu toții vrem să le protejăm și să le întărim, depind uh, și mai mult de aceste plăți directe din pilonul 1 și din pilonul 2 și cred că Acum a sosit momentul să discutăm și mecanismele de asigurare pentru a vedea cum anume se poate acționa pentru a depăși actuala criză sau crize viitoare. Și în Statele Unite există un sistem și poate că ar trebui să ne gândim dacă nu ar putea funcționa și în Europa, în cele 28 de state membre. Mulțumesc! Oui, merci, monsieur le président. <clears throat> Je pense... Mulțumesc, domnule președinte. Spune domnul Loazo, după cum știți, um, agricultorii nu cer doar o politică axată pe gestiunea riscurilor, ci cred că doresc instrumente de prevenire a riscurilor. Așadar, intervenția publică este absolut necesară, iar prin uh, introducerea de contracte, sistemul în ziua de astăzi este complet privatizat, cel puțin în sectorul laptelui. Politica de sprijin din uh, partea statului era înainte de intervenție în caz uh, de criză gravă și de lipsă de asigurare, iar astăzi s-a ajuns la un sistem în care companiile de asigurare înlocuiesc, practic, uh, Fondul Național de Garantare pentru uh, Catastrofe în sectorul agricol, care fond uh, se află sub tutela statului. Astăzi, dispozițiile prevăzute pentru gestionarea acestor fonduri asigură uh, competențe de pline uh, în domeniul ecologic și în domeniul sănătății și, de asemenea, în ceea ce privește gestionarea cotizațiilor agricultorilor, cotizații voluntare care creează o povară suplimentară pentru agricultori. Astăzi fiecare agricultor plătește 20 de euro pe an, dar la această cotizație se adaugă foarte multe alte cotizații uh, separate pentru diferite uh, contribuții specializate. Au oare vreo garanție datorită acestui fond în ziua de astăzi agricultorii? Pentru că este posibil uh, ca FMSE să nu facă față. Și în al doilea rând aș vrea să întreb dacă sunt posibile și alte strategii decât să-i lăsăm pe agricultori pe mâna asigurărilor. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Bogovici. <clears throat> Hvala za besedo. Govorim o zelo pomembnem področju, ki je zagotovo. Mulțumesc. Discutăm despre un subiect foarte important. Acest sector are o importanță mult mai mare acum decât avea cu câțiva ani în urmă. Piețele sunt foarte volatile, ceea ce înseamnă că agricultorii vor avea și mai mult de suferit uh, în viitor. De asemenea, volatilitatea este foarte mare și sunt și foarte multe catastrofe. Am avut uh, în gheți, uh, în livezi, în vii și în loc să scoatem 150.000 de tone de mere, am scos 10-15.000 de tone. Chiar um, și eu am trecut printr-o asemenea experiență. Vreau să vă mulțumesc pentru datele pe care ni le-ați pus la dispoziție și vreau să vă întreb următorul lucru. Ce putem face noi aici în Europa ca să obținem și noi ceea ce ne-au spus colegii din uh, Statele Unite, unde 85 până la 90% din toate fermele sunt asigurate. Eu cred că ar trebui să facem mai mult și să asigurăm ceea ce putem asigura. De exemplu, în Slovenia, doar 10% din livezi sunt asigurate anul acesta și pur și simplu nu e de ajuns. Um, cei care lucrează în sectorul laptelui ne spun același lucru. Avem nevoie de instrumente eficiente, trebuie să reducem producția și să garantăm un sistem de uh, despăgubiri. Uh, Cred că trebuie să vorbim despre mărirea cotei de finanțare pentru astfel de măsuri. În SUA, două treimi, chiar 80% din întreaga finanțare disponibilă e folosită pentru acest scop. În Europa, doar 1% din fonduri sunt dedicate acestor măsuri. Așadar, vreau să vă pun următoarea întrebare. Nu credeți că a venit uh, momentul să folosim cel puțin un sfert sau uh, o treime din finanțarea PAC pentru astfel de măsuri? Eu cred că nu putem să ne așteptăm să primim uh, fonduri noi, dar trebuie să facem mai mult cu ceea ce avem la dispoziție în politica agricolă comună. să folosim instrumentele pe care le avem pentru a garanta un mediu mai stabil pentru întreprinderile din sectorul agricol, pentru fermele noastre. Și să gestionăm mai bine riscurile, pentru că altfel agricultorii nu vor face față. Mulțumesc, domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte. Am dorit și eu să intervin, tocmai pentru că s-a vorbit despre sistemul american. Am fost uimit de modul în care au conceput uh, americanii acest uh, sistem, dar este vorba doar de agricultură, nu e vorba și de creșterea de animale. Avem uh, sisteme de asigurare cu diferite tipuri de prime pentru diferite recolte și eu cred că în cadrul PAC statele membre trebuie să aibă posibilitatea să uh, pună deoparte anumite fonduri pentru asigurări. Sigur că avem nevoie de protecție pentru catastrofele naturale, dar eu nu cred că va funcționa un sistem pentru 28 de state membre, un sistem unic. Statele membre sunt prea diferite ca să se poată organiza totul de la Bruxelles. Și cred că responsabilitatea națională este foarte mare, chiar dacă se folosesc fonduri de la Bruxelles. Uh, punerea în aplicare nu trebuie și nu poate să fie europeană, trebuie să fie de nivel național. Acum, uh, de câte ori uh, merg în circumscripția mea, aud de la agricultori că este foarte important să se uh, modifice dreptul fiscal național și european, pentru că uh, în um, anii buni în care recoltele sunt bune, ar trebui să nu fie taxe, pentru ca um, agricultorii să poată face provizioane și să fie astfel protejați în anii proști. Domnul Danton. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i rog pe invitații noștri să mă ierte, nu am putut fi prezent uh, de la început, dar uh, m-am uitat pe document înainte. Și aș avea două observații. În primul rând, după cum au... Uh, dacă ne gândim, după cum au spus și alții, la o comparație între sistemul nostru și cel american, e clar că noi ne ținem de tratatul uh, de la Marrakesh, de care alții s-au uh, eliberat de mult. Și uh, mi se pare important să facem și noi progrese. În al doilea rând, vorbind de reforma PAC, să nu uităm că Parlamentul European ar fi vrut să meargă mai departe în legătură cu mai multe instrumente. Mă gândesc la OCP-uri, la fructe și legume, la vin, iar uh, Consiliul a fost uh, mai mult decât rezervat în legătură cu aceste propuneri. Sunt uh, de acord cu Albert Des, m-am ocupat și eu de acest subiect. Um, dreptul asigurărilor este atât de diferit de la un stat membru la altul, încât ar fi foarte greu să avem un cadru unic comunitar. Și e o realitate de care trebuie să ținem cont. Dar eu cred că trebuie ca PAC să stabilească niște uh, linii directoare, să deschidă niște instrumente pe care să le poată fiecare aplica în funcție de legislația națională. Când ne uităm uh, în jur, când ne uităm mai ales la asigurare, vedem că uh, aceasta este una din soluțiile la criză și la volatilitatea prețurilor. Și mi se pare că ar fi păcat ca dintr-un motiv sau altul noi, europenii, să rămânem singurii uh, care nu folosesc acest sistem. Mulțumesc pentru munca depusă în orice caz. Aici se încheie lista de vorbitori în nume propriu. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Aș vrea să știu dacă cineva de la comisie dorește să intervină, da? Vă rog. Bardzo proszę. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să spun că și noi salutăm acest studiu și considerăm că este o contribuție foarte utilă la uh, procesul actual de reflexie privind uh, instrumentele de stabilizare a veniturilor, mai ales în Europa. și noi uh, avem opinii care se îndreaptă în aceeași direcție și vom colabora cu mare plăcere cu autorii studiului pentru a um, putea aprofunda toate concluziile trase și să vedem cum putem ameliora pe viitor instrumentele. Deci, mulțumim uh, pentru studiu, mai sunt însă multe de făcut și uh, mă bucur că îmi voi putea și eu aduce contribuția. panu. Mulțumesc. Cred că acum este frumos să dăm cuvântul experților pentru reacții. Puteți decide dumneavoastră în ce ordine doriți să interveniți. Vă rog. Merci, merci, monsieur le président. Je parle... Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în franceză ca să se mai odihnească interpreții, etc., spune domnul Ascarate. S-au pus multe întrebări, am luat notă. Ne vom ocupa uh, cu siguranță de cele spuse, dar nu vom putea răspunde acum în detaliu, dat fiindcă nu avem mult timp la dispoziție. Eu aș dori să mă refer la două subiecte. În primul rând, coerența cadrului european. Atunci când am uh, arătat piramida, noi am vrut să subliniem cât de important este să fie coerente acțiunile diferiților actori. Să promovăm um, gestionarea riscurilor la nivelul uh, fermelor. Și, după cum se spunea și în raportul Anton, se permite o reechilibrare a sectorului pentru ca riscurile să fie partajate în sector și aici intervine rolul organizațiilor de producători și astfel să se poată face o gestionare preventivă a riscurilor. Și domnule De Castro, în cartea dumneavoastră ați subliniat cât de importantă este uh, gestionarea preventivă. Sigur că toate aceste lucruri sunt foarte importante pentru a avea în, la nivelul statelor membre o coerență fiscală. Trebuie să existe o coerență fiscală de precauție, similară cu cea de investiție ca uh, producătorii să nu investească excesiv în anii buni, ci să uh, facă rezerve. Aici e nevoie de o coerență mai mare la nivel național, o coerență de politici. Sigur că dacă discutăm despre PAC în general, putem vorbi și despre criza de astăzi. Dar e ciudat să vedem că în unele state membre ajutoarele sunt cuplate cu producția de lapte și se cere unor să se reducă producția de lapte. Deci e important să fim coerenți în abordare. De asemenea, să fim coerenți în uh, ceea ce privește acțiunile comisiei, uh, dragi prieteni, dragi colegi, uh, etc. Ar fi bine să știm dinainte când va interveni comisia ca să se elimine riscul și volatilitatea. De asemenea, o coerență în ceea ce privește utilizarea ajutorului direct, dar și ajutorului național ca să putem uh, lucra împreună, să combinăm primul pilon cu pilonul al doilea. S-au făcut multe, de exemplu, în ceea ce privește cooperarea, uh, organizațiile de producători uh, din pilonul al doilea și cooperarea din pilonul 1, însă ce spuneam este că pentru noi coerența este esențială. Și am făcut mai multe recomandări. Articolul 122 nu are sens decât ca acțiune preventivă înainte de criză, după cum se propunea și în raportul Dantin și nu s-a reluat în compromisul final. După ce uh, izbucnește criza, să cer operatorilor să efectueze o gestiune privată e cam greu când deja arde casa, e greu să te apuci de cursuri uh, de pompier. Al doilea aspect, cadrul comunitar. Pot fi făcute multe lucruri în legătură cu cadrul comunitar pentru a permite mai multe lucruri, dar uh, astăzi nu suntem convinși că în Uniunea Europeană, care e atât de diversă, un cadru comunitar poate fi cea mai bună metodă de a utiliza fondurile și sigur că riscurile sunt diferite și nivelul de risc e diferit. Tocmai în raportul nostru am dorit să pornim de la ce există astăzi și să facem propuneri care ar putea să uh, ducă la o evoluție a PAC în mod constructiv. Există un sistem de ajutor de stat care funcționează, funcționează bine, iar posibilități, posibilitățile existente sunt utilizate de statele membre. Ar fi mai bine să uh, ajungem la o evoluție a cadrului și nu la o schimbare radicală și la o implicare comunitară prea mare care riscă să nu permită flexibilitate uh, așa cum e necesar în astfel de situații. Așadar, să încercăm să încorsetăm la nivel comunitar o situație atât de diferită nu mi se pare cel mai eficient mod de lucru. Uniunea Europeană ar trebui să se concentreze pe domeniile unde poate fi uh, cea mai utilă. Am vorbit de pilonul 1, de pilonul 2, formarea este importantă, de exemplu, și mai dorim să mai subliniem că e important să se învețe utilizarea mecanismelor, uh, etc. Apoi, în ceea ce privește criza, sigur că noi uh, nu am analizat problema crizei sectorului laptelui de astăzi, ci ne-am gândit la o nouă PAC în cadrul 2020, etc. Așadar, putem vorbi de criza actuală și de ce putem face, dar ideea noastră de bază este ca bugetul agricol este că bugetul agricol riscă să facă față unor presiuni foarte mari în următorii ani. Și uh, nu ar fi prima dată când se întâmplă așa ceva. Așadar, e foarte important uh, să păstrăm un buget agricol de nivel uh, ambițios și pentru asta trebuie să se găsească instrumentele care să maximizeze impactul pentru producători. Deci ne gândim la un mod de a mobiliza um, cât mai bine fondurile UE, cât mai eficient. Sigur că, în funcție de criză, va trebui să găsim mecanisme și așa mai departe, dar um, e nevoie, după cum spuneam, de coerență, de un cadru comunitar, dar nu de un monopol comunitar. Putem face multe gândindu-ne la cele mai bune practici din unele state membre, uh, inclusiv în ceea ce privește ajutorul direct. quisiera añadir algunas cuestiones. Aș dori să adaug câteva întrebări. Diverse intervenții au pus posibilitatea unui fond comun european pentru asigurările agricole și gestiunea de risc. Această idee are sens, însă se confruntă cu problema riscurilor foarte heterogene în uh, funcție de nordul, sudul Europei și sistemul de producție. Dacă vom avea un fond european comun, dacă se mutualizează riscurile agrare în Europa, acest lucru ar implica o redistribuire bugetară foarte importantă între statele membre, ceea ce ar fi foarte complex uh, în discuțiile Consiliului European. Imaginați-vă ce ar însemna o asemenea redistribuire, pentru că nu toate statele au aceleași riscuri, ori mutualizarea înseamnă redistribuire A doua întrebare, ideea acestor conturi de uh, economii este una bună. Sunt unii bani care, ani care sunt buni, ani, alții ani care sunt mai răi. Uh, Însă, în practică, este foarte dificil. Unii agricultori au această cultură, după aceea nivelul de, inf- de informare necesar, necesar este foarte mare, de asemenea informațiile necesare și aceste conturi de uh, economii au un avantaj uh, un um, dezavantaj pentru că există în cadrul sistemului fiscal uh, din diversele state membre care au condiții diferite. Unele state susțin uh, au un tratament fiscal uh, favorabil acestor conturi de economii, altele nu. Deci situațiile ar fi foarte diferite de, la un stat la altul. Mecanismul de criză nu îndeplinește acest rol. În primul rând, pentru că este în interiorul bugetului, ceea ce face ca lucrurile să fie foarte dificile și după aceea pentru că nu existe, există reguli clare în legătură cu ce înseamnă o criză și ce declanșează mecanismul de rezervă. Nu este foarte clar aici. Arbitrarul este foarte periculos. Trebuie să avem reguli foarte clare când e o criză, care este definiția unei crize și automat să se declanșeze mecanismul de gestionare a crizei. Nu putem să uh, decidem arbitrar că un lucru este o criză, alt lucru nu. Trebuie să acționăm cu anumite reguli și indicatori foarte clari pentru a declanșa mai mult sau mai puțin automat aceste intervenții. Așadar, această rezervă de criză trebuie să fie în afara bugetului. Dacă o obținem în interiorul bugetului, cum, cum este cazul acum, uh, vor apărea dificultăți, bineînțeles. Tema ulterioară este sectorul lactatelor. Eu aș dori să spun câteva lucruri aici. Unele sectoare unde există Uh, organizații de producători uh, puternice ar putea să joace un rol foarte puternic în reglementarea pieței. Problema de aici este că acest tip de acțiuni, într-un fel sau altul, se confruntă cu uh, regulile de concurență și cu normele de concurență. Aici putem să discutăm mai în detaliu în ce măsură o acțiune poate să fie văzută din termen, de, termen din punct de vedere al concurenței și în ce sens ar putea fi considerată că contravine acestor reguli de concurență. O altă întrebare importantă, gestiunea riscurilor și instrumentele de gestiune a riscului, nu servesc pentru a salva un sector de o criză structurală. Dacă uh, prețurile scad de la an la an, dacă este o tendință spre scădere, acest lucru nu poate să fie uh, rezolvat prin gestiunea de risc, pentru că nu este o temă de risc, este vorba de criză structurală a unui sector care trebuie să fie restructurat. Gestiunea de criză funcționează în momentul în care există o criză dar uh, punctuală, dar dacă prețul scade și scade an după an, uh, nu știu dacă mai este vorba de o criză. În încheiere, există câteva idei interesa, interesante, cum ar fi acest observator european al prețurilor pe piață, care ar putea să ducă la indicatori automați de declanșare a gestiunii de criză o temă fundamentală. Europa are nevoie de instrumente și informații, baze de date, observatorii de prețe, prețuri mult mai uh, dezvoltate decât uh, avem în momentul actual. Și cred că ar fi foarte important ca în fond una dintre sugestiile noastre uh, unul dintre instrumentele care nu au fost uh, demarate în PAC 2020 este asigur, sunt asigurările veniturilor. Aceste fonduri mutuale pentru recolte, uh, conturile de economii și mecanismele de stabilizare a veniturilor. Aceste stabilization tools. Aici apar, bineînțeles, și fondurile mutuale. Opinia noastră aici este posibilitatea de a introduce un nou instrument ca complement la asigurările deja existente în ceea ce privește veniturile și profiturile de pe urma recoltelor. aceste asigurări ale pentru venituri și aceste conturi de economie ar fi foarte importante. Da, eu voi adăuga o mică observație pentru că deja au spus-o colegii mei. În primul rând aș dori, aș dori să mă refer la câteva întrebări care s-au referit la posibilă scăderea plăților plătite de către agricultori. Propunerea noastră ține cont doar de posibilitatea de a reduce plata de bază pentru producătorii mari. Deci nu se aplică micilor producători, care sunt uh, o parte foarte mare a producătorilor și care ar rămâne în situația actuală. Se uh, are în vedere posibilitatea ca o parte din plata de bază să se mențină pentru a uh, fi destinate acestor instrumente de risc pentru producători. Ar fi o formă de susținere a exploatațiilor care sunt orientate către piață, care uh, să își uh, achiziționeze aceste noi instrumente de asigurări pe, de piață. Este un aspect. Alt aspect care mi se pare că a fost menționat destul de multe uh, ori se referă la normele OMC și la posibilitatea ca instrumentele să fie susținute uh, pentru pedele pentru mai mult de 30%. Nici această uh, nici în legătură cu această propunere nu trebuie să mergem până în pânzele albe, trebuie să fie posibil o, posibilă o susținere pentru instrumentele de asigurări. Trebuie să examinăm în ce sectoare pierderile pe, de, de peste 30% sunt atât de catastrofale încât duc la des, dispariția acestor exploatații. Nu considerăm că PAC ar trebui să financeze doar instrumente green box. Există anumite marje pentru ca în anumite circunstanțe să se uh, um, susțină uh, instrumente de yellow box sau uh, alte asigurări și măsuri complementare. Atât. E Jeśli można, tot tak. No unde deci, este? Mulțumesc foarte mult. Dacă îmi dați voie să adaug și eu ceva, persistă întrebarea când apare o criză, ce reprezintă o criză, ce trebuie să fie considerat criză, pe baza căror criterii. Când luăm măsuri de a contracara crizele pentru că toată lumea știe că măsurile preventive sunt mai ieftine și piața reacționează la asemenea măsuri. Ceea ce este foarte important, cel mai important de fapt, este stabilitatea pieței. Așadar, avem nevoie de o anumită intuiție a pieții pentru a ști când și în ce sens să acționăm. Cred că Comisia Europeană acționează în, însă altfel. Comisia ne spune nu este o criză, nu este o criză. Atunci când, apare, când vine criza, Comisia ne spune vedem luminița de la capătul tunelului. Însă nu așa se întâmplă în viața reală. Cred că în momentul de față trecem printr-o criză în sectorul lactatelor. Mi-aduc aminte că comisar, doamna comisar Fisher Ball uh, amâna, nu vroia să intervină pentru piața lactatelor, însă după aceea au apărut costuri foarte mari datorită acestei lipse de acțiune. În final, piața lactatelor ar fi trebuit să fie restructurate, însă acest lucru ar fi dus la dispariția foarte multor ferme și întreprinderi. Uh, ar fi fost o decizie foarte nepopulară și riscantă din punct de vedere politic. Atunci când există o, uh, un climat de supraprotecție care rezultă din lipsa de stabilitate, să zicem că producția crește cu 10-15%, dacă luăm această supraproducție, dacă am putea o uh, relua de, uh, elimina de pe piață, uh, piața s-ar fi restructurat rapid. Însă, în ultima reformă a PAC, se pare că am încercat din răsputeri însă în final am uh, cedat în fața Comisiei și a Consiliului. Am încercat uh, foarte mult să limităm utilizarea celor instrumente care să poată să fie aplicate pieței, pentru că altfel intervenția nu se împotrivește economiei pieței libere. Cred că economia are nevoie de stabilitate și uh, situația actuală este extrem de relevantă. Vă mulțumesc foarte mult, eh, domnilor și domnilor, pentru studiul dumneavoastră. Salutăm ceea ce a spus Comisia în legătură cu faptul că vă veți întâlni pentru a discuta aceste concluzii și pentru a avea o discuție mai în profunzime în legătură cu concluziile dumneavoastră în ceea ce privește instrumentele utilizate acum și în ceea ce privește uh, noua politică agricolă comună reformată. Anul 2012, 2020 deja este la doi pași. Vă mulțumesc foarte mult. Încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumim pentru prezentare și pentru studiu. Mulțumim foarte mult. Proszę Państwa, powoli byśmy mogli przechodzić do punktu piątego. Doamnelor și domnilor, eh, ar trebui să trecem mai departe către punctul 5, prezentarea a Comisiei, Direcția Generală Agri, în legătură cu situația actuală a actelor delegate recente și viitoare. wiemy, że te akty wzbudzają wiele wątpliwości, pytań, często nas Actele delegate ridică foarte multe întrebări și dubii și de aceea salutăm acest dialog și prezentarea acestor acte în prealabil. Astăzi îl avem în, în sală pe domnul Jens Schaps, director în, al directoratului C din Direcția Generală Agri pentru organizațiile pieței comune pentru produse agricole. După prezentarea sa, uh, sunteți bineveniți să puneți întrebări. Domnule Schaps, aveți cuvântul. mulțumesc, domnule președinte, pentru această ocazie de a vă prezenta din nou uh, starea actuală în ceea ce privește actele delegate. După cum știți, munca continuă. Avem tot interesul de a uh, lucra în strânsă cooperare cu Parlamentul European știți deja că punem accentul pe organizațiile comune de piață, CMO-urile, și vom, acum trebuie să transpunem uh, prevederile existente în nouă, noi acte delegate. Primul pas pentru noi a fost să aliniem uh, cele 200 de regulamente ale Comisiei, unde am calculat uh, în jur de 200 de acte de pune în aplicare și 200 delegate în legătură cu implementarea acestei reforme. Nu era de dorit un asemenea număr de acte, așadar am uh, examinat posibilități de a revizui, moderniza și actualiza lucrurile fără să deschidem actele de bază din spatele acestui exercițiu. Am uh, avut în vedere simplificarea, o, coerență mai mare, o reducere a ratei erorilor și o reducere a povarei, a poverii administrative însă procesul de aliniere este un aspect extrem de important pentru noi în acest domeniu. Cred că întotdeauna ne dorim să îmbunătățim și certitudinea juridică, vrem să îmbunătățim accesibilitatea, lizibilitatea legislației pentru cei direct vizați, și uh, aceste lucruri se adaugă obiectivelor generale. La sfârșitul procesului am dorit să nu avem mai mult de 20 de acte delegate și 20, mai mult sau mai puțin, de acte de punere în aplicare care să aplic, care să acopere aceste organizații, organizări comune ale piețelor agricole. Aș dori să mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru implicarea activă și pentru rolul pe care vi l-ați asumat. Este foarte clar că comisia dumneavoastră este permanent invitată la grupurile de experți. Înțelegem că nu este întotdeauna posibil să fiți prezenți, însă reiterez această invitație pe care am lansat-o deja în mai multe rânduri. Aș saluta din nou abordarea de a lua legătura cu raportorii și cu echipele lor, în acest caz domnul Downtown, și Ne bazăm pe experiența Parlamentului pentru a îmbunătăți propunerile noastre și pentru a face schimb de uh, experiență și de informații. Există întotdeauna o posibilitate ca uh, noi să putem fi contactați bilateral pentru explicații suplimentare și reiterăm această invitație. Echipa mea vă stă la dispoziție în legătură cu punctele mai specifice pe care le avem aici și pe care am dorit să le discutăm. Acum vă voi prezenta situația actuală, momentul în care ne aflăm și, pentru a recapitula, avem pentru, am transmis pentru secretariatului și membrilor uh, ultimele, uh, ultima situație în legătură cu or, or, programul de aliniere a organizării comune a piețelor agricole. Ați primit deja acest tabel și puteți vedea că s-au înregistrat o serie de progrese în ultimele luni. Uh, uh, Atunci când am uh, redactat ultima versiune a acestui document, cred că în ultimele două luni, iată că am reușit să emitem patru acte delegate care fac obiectul uh, controlului democratic al legiuitorului. De asemenea și uh, propunerea noastră în ceea ce privește intervenția publică și uh, stocarea, al doilea în ceea ce privește licențele, în al treilea rând Programul Național de Susținere a Vinurilor și în final regulile în ceea ce privește partajarea valorilor pentru producătorii de zahăr. De asemenea, avem în pregătire niște acte delegate importante care urmează să fie finalizate în ultimele luni și suntem încrezători că vom reuși până la finele anului, în special în ceea ce privește fructele și legumele, tarifele, clasificarea autovehiculelor și notificarea statelor membre, așa numitele prevederi PESA, și schemele care mai trebuie transpuse în acte delegate și acte de punere în aplicare, la care am lucrat în ultimele două luni. Suntem încrezători așadar că aceste documente pe care le avem în pregătire vor ajunge pe birourile dumneavoastră până la finele lui 2016. Aș dori să mai menționez că uh, două acte delegate au devenit depășite care prin urmare au fost uh, eliminate. Și evident că vom continua și pe viitor să încercăm să simplificăm legislația și să reducem numărul de acte care să fie expuse posibil la clauze de tip sunset. Iată, pe scurt, uh, uh, această sinteză, evident că vă sunt la dispoziție dacă doriți să detaliem anumite chestiuni care țin de anumite acte delegate. Așadar, dacă doriți să reveniți cu întrebări mai detaliate, vă rog, pentru că pentru noi toate sunt importante, dar poate pentru dumneavoastră anumite acte delegate sunt uh, mai importante. Domnul Andrieu, mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, eu aș dori să revin la sectorul viticol abordat în regulament. Și aș vrea să mă refer la niște elemente pe care le-am abordat și în martie, când am pus noi o întrebare comisiei, care de altfel uh, a dus la o retragere a dosarului. Acum văd că se revine. În primul rând, pe formă. Cred că ar fi de dorit să avem la dispoziție toate textele pe care Comisia intenționează să le modifice, ca să putem avea o privire de ansamblu și uh, cât mai precisă a ceea ce dorește Comisia să facă în acest sector. Iar în ceea ce privește fondul dosarului este delicat și cred că trebuie să insistăm asupra faptului că uh, ce se va propune nu trebuie să ducă la o modificare a reformei din 2008, nici la uh, partea viticolă a reformei PAC din 2013. Este important să afirmăm uh, cu fermitate faptul că este necesar să se mențină un regulament specific pentru acest sector vitivinicol. Apoi, în ceea ce privește menținerea uh, regulilor legate de un alt subiect sensibil, și anume uh, indicațiile uh, geografice, etichetarea și uh, mențiunile tradiționale, trebuie toate să rămână într-un singur text, pentru că formează un tot. Mi se pare important să nu se reducă uh, cât de ușor de înțeles sunt regulile pentru operator și apoi trebuie să afirmăm uh, cu tărie că uh, trebuie neapărat să se mențină indicațiile geografice într-un, în orice context ni se va prezenta. Vă mulțumesc! Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, spune domnul Danton. În calitate de raportor, aș dori să uh, îi mulțumesc domnului director general de la uh, DG Agri și echipei sale pentru calitatea dialogului. Și vreau să amintesc celorlalte grupuri politice că secretariatul încă nu știe, nu a fost informat care vor fi raportorii din umbră care vor colabora cu mine la acest text. Deci mă simt cam singur deocamdată. Uh, Spuneam că mulțumesc Comisiei pentru calitatea dezbaterii. Astăzi avem patru texte uh, finalizate care au fost transmise Parlamentului, un act delegat privind intervenția în stocurile private, care este un act de simplificare a procedurilor existente și care la Consiliu a beneficiat de, consens, adică doar două state au emis dubii iar în ceea ce privește Parlamentul, eu cred că avem o poziție unitară, eu cel puțin nu am uh, constatat să fie observații pe acest text. Apoi, uh, regulamentul privind certificatele e un sistem care are legătură cu sistemul informatic al Comisiei și cu o parte a controlului informațiilor necesare pentru a urmări piețele pentru că într-o dezbatere anterioară Comisia pentru Agricultură ne-a spus că dorește, ca să nu zicem că cere, ca uh, gestiunea datelor să fie uh, să ducă la păstrarea datelor ca să putem uh, confrunta piețele în caz de nevoie. În al treilea rând, regulamentul privind fructele și legumele se prelungește dispozitivul existent, din păcate se reduc fondurile, dar se mărește cantitatea pentru fiecare țară cu o marjă de manevră de 3.000 de tone pe care fiecare stat le va atribui liber. De asemenea, și la Consiliu acest text s-a bucurat de un consens larg și ultimul act pe care l-am primit este actul în legătură cu care vreau să vorbesc cel mai mult. Textul uh, care ne-a fost uh, trimis face, a făcut obiectul unor negocieri îndelungate și vreau să vă asigur că Parlamentul va urmări cu, îndea, cu uh, mare minuțiozitate respectarea acordului politic obținut. Nu la DGAGRE, ci în altă parte la Comisia Europeană există anumiți directori, anumite direcții care încearcă să recupereze pe cale reglementară ceea ce au pierdut atunci când a avut loc votul în Parlament și în Consiliul. În Consiliu, iar Parlamentul nu vrea să renunțe la prerogativele sale și nici la liniile politice definite. Trebuie să înțeleagă toată lumea acest lucru și vreau să spun că Digi Agri s-a bucurat de un sprijin ferm din partea Parlamentului în uh, dezbaterile pe care le-a avut cu alte direcții de la Comisie, tocmai pentru uh, a păstra actul privind zahărul, așa cum dorim noi. Apoi avem uh, actul referitor la vin, la care ne-am mai referit de mai multe ori. Nu putem să ne mulțumim cu Uh, o trunchiere a uh, subiectului vinului. Avem nevoie de o privire de ansamblu. Din păcate, sunt mai multe persoane diferite care se ocupă de acest dosar, dar noi am dorit ca tot ceea ce ține de identificare, um, IGAO pe metode tradiționale, totul să fie explicitat cât mai clar ca să nu poată să existe lacune în aplicare și apoi actul delegat privind organizațiile de producători în sectorul fructelor și legumelor. Și pot să spun că în situația actuală s-a ținut cont de multe din observațiile uh, făcute chiar de reprezentanții sectorului și mulțumesc Comisiei pentru acest lucru. Mai sunt câteva puncte în dezbatere punerea pe piață și rolul cooperativelor în implementarea programelor care trebuie clarificate. Pentru că în permanență când s-a construit acest OCP, ni s-a spus că cooperativele sunt o formă specifică de organizație de producători și de când uh, cu textul privind laptele și folosirea articolului 222 s-a luat o poziție la DG Agri care spune că e nevoie de măsuri specifice pentru cooperative pentru că forma de organizare de organizație de producători nu este suficientă. Așadar am avea nevoie de o clarificare generală. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule președinte. Michel Danton s-a referit la temele de actualitate și eu îi sunt foarte recunoscător pentru că are grijă în calitate de raportor uh, să vadă și ce acte delegate sunt în pregătire în momentul de față. În ceea ce privește uh, sistematica Cred că actele delegate sunt bine reglementate în tratatul de la Lisabona, fără obiecții din partea Consiliului sau a Parlamentului uh, intră în aplicare. Deci o chestiune nebirocratică. Mi se pare însă extrem de bună prevedere prevederea din tratatul de la Lisabona că este nevoie de o singură obiecție, fie din partea Parlamentului, fie din partea Consiliului. Iar noi, în Comisia Agri, suntem prima comisie care la implementarea actelor delegate în ceea ce privește PAC a solicitat și o respingere a unui act delegat la un moment dat. Deci am făcut istorie, practic, parlamentară, ceea ce uh, e sigur a făcut ca ulterior să negociem cu Comisia. Există însă și pericolul ca uh, Comisia să încerce prin intermediul unui act delegat să impună ceva ce n-au reușit la nivel politic de pildă, zonele prioritare de cultivare, pentru că la Parlament n-am uh, discutat niciodată de factorul 0,3. Dar iată că în actele delegate constatăm că pentru plantele proteice avem acest factor de 0,3. Faptul că am ajuns la 0,7 Um, am ajuns în negociere a făcut ca multe hectare suplimentare să fie cultivate cu astfel de plante proteice. Eu cred că trebuie să învățăm așadar să tratăm aceste acte delegate și dacă comisia este dispusă și constată că comisia este discusă, dispusă să colaborăm bine nu doar pe marginea celor delegate, ci pentru, ci pentru a găsi soluții care să fie în interesul fermierilor. Mulțumesc, domnule președinte. Eu utilizez această dezbatere cu comisia, dar nu mă refer doar la DG Agri și de DG Sanco, trebuie să discutăm în comisia noastră a, despre temele actuale. În aprilie, comisia a prezentat o propunere de modificare a directivei 2020, 20 pentru sănătatea vegetală, care se pare că va fi votată la sfârșitul lunii iulie. Aceste modificări propuse această propunere pe care o face Comisia uh, slăbește controlele de sănătate vegetală pentru a evita uh, bolile pentru citricele din, uh, care provin din statele terțe. Deci se relaxează controlele legate de citrus cancer și de black spot. Deci se scade aceste controle. Nimeni nu ne asigură că un, atunci când un fruct citric intră contra, contaminat în Uniunea Europeană, nu ajunge la zona producătoare. În piața unică nu există control la frontieră și este de neînțeles pentru mine că Comisia vrea să introducă de, în mod permanent această uh, solicitare de scădere a uh, verificărilor um, prin modificarea unei anexe a Directivei 2000-29. Deja a ieșit decizia cu dată în jurnal oficial, 11 mai, publicată în jurnalul oficial al Uniunii Europene, în 13 mai, unde se stabilesc aceste cerințe în mod temporar până în 2029 în 2019, iar acum se dorește modificarea acestei anexe, anexe acestei directive, pentru ca acest, această relaxare să devină tem- permanentă. Mi se pare inacceptabil să scadă controlele la import, în acest caz de boli foarte importante, uh, citrus cancer sau black spot pentru citrice. Dacă se începe aici, uh, poate să se meargă mai departe și la alte uh, teme. Nu știu cum se poate justifica acest lucru pentru industrie și de, amen- de asemenea și pentru alt uh, dăunător, taumativia leucotreta, se propune doar un tratament uh, uh local, în timp ce în alte state se folosește tratamentul cu distrugerea produselor. Așadar, nu înțeleg de ce uh, scădem cerințele de verificare și după aceea ne plângem de probleme. Știu că nu este Direcția Generală a Agricii de Gesanco, însă mi se pare foarte important și Uh, ar trebui să intervenim să nu, pentru a nu se permite așa ceva. Avem, dacă avem, dacă avem o boală, cum o re- rezolvăm? Dacă am scăzut uh, cerințele, cum se poate modifica o directivă cu caracter permanent și nu temporar? Cum a putut Comisia să ia această decizie, care mi se pare foarte gravă? De, câteodată lucrurile uh, sunt, sunt facilitate pentru importator și nu înțeleg în interesul cui. Vă mulțumesc. Pan poseu de Castro, pan profesor. Domnul de Castro, mă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să intervin pe această temă actelor delegate, dar, în fapt, colegii au spus deja ce vroiam, în special domnul Danten și domnul Candrea. Vreau doar să subliniez faptul că Preocuparea noastră în ceea ce privește actele delegate este aceea că nu suntem puși în, um, nu suntem informași, informați cu privire la toate chestiunile uh, despre care tratează aceste acte delegate și apoi avem mult mai puțin uh, timp uh, pentru a reacționa. În ceea ce privește actele delegate în ceea ce, pentru legume și fructe, mă bucur că acesta a fost adoptat la nivelul comisiei și um, vom vedea în final ce rămâne scris negru pe alb. Mulțumesc foarte mult. Iată că nu mai dorește nimeni să intervină, de aceea mă îndrept către reprezentantul Comisiei Europene pentru un răspuns. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, și pentru comentarii și întrebări. Cu toții avem același interes am vrea ca lucrurile să funcționeze cât se poate de lin. Și nu pot decât să reiterez ceea ce am spus cu diferite ocazii. Cred că și s-a avut senzația până acum că cooperarea noastră a funcționat foarte bine. Sigur că ea întotdeauna poate fi îmbunătățită. Și știu că anumite inițiative sunt uh, mai complexe decât altele. Pe mm, legume și fructe, de pildă, știu că pentru mulți dintre dumneavoastră reprezintă o preocupare și, prin urmare, v-aș propune să ne întâlnim și să analizăm în detaliu despre ce e vorba. Mai concret, cred că e clar de asemenea și, ce răspund domnului Andru, care s-a referit, cel puțin din câte am înțeles eu, la standardele de marketing pentru vinuri și aici ceea ce privește etichetarea am avut o abordare ușor diferită Cred că propunerea va veni curând. Dacă vă uitați, de fapt nu va veni prea curând, uh, se încadrează la partea 5 -a a calendarului nostru, urmând să fie supusă unei evaluări ulterioare, pentru că suntem conștienți de dificultăți, dar și de reacțiile sectorului viticol. De aceea știm că va trebui să procedăm cu mare atenție. În ceea ce privește celelalte elemente, cred că avem nevoie de o înțelegere comună și la nivel politic. Noi nu vrem să reinterpretăm uh, actele de bază, noi suntem doar administrație, nu este intenția noastră, ci vrem să aplicăm legea, iar legea a fost stabilită prin regulamentul de bază. De aceea, noi nu afectăm actul de bază, dar implementăm prin actul delegat spiritul uh, regulamentului de bază. Acesta este principiul important pe care îl respectăm. Și sunt sigur că vom putea continua cu succes în acest sens. Doamna Garcia s-a referit la boala și anumitului punct negru, black spot, la citrice. Așa cum ați spus, nu este neapărat uh, competența mea specifică, dar dacă îmi permiteți, am să transmit mai departe întrebarea dumneavoastră către colegii din partea Direcției Generale Sănătate și data viitoare când uh, vor uh, veni la comisia dumneavoastră, sunt convins că vă vor pune la dispoziție mai multe detalii. Mă uit un pic spre colegii mei. Um, pentru a vedea dacă um, fac semne, dacă, dacă am uitat cumva ceva în formularea răspunsului meu. Vă mulțumesc uh, încă o dată și suntem totdeauna disponibili să venim la dumneavoastră în comisie. Mulțumesc foarte mult. Vom uh, reveni și la această chestiune aveați dreptate atunci când ați spus că atunci când se elaborează acte legate, trebuie păstrat spiritul uh, regulamentului de bază, dar spiritul uneori e greu de definit și de aceea e și greu de păstrat. A fost o glumă, evident. Salutăm declarația dumneavoastră de cooperare și echipa noastră, condusă de domnul Danton, se va întâlni cu dumneavoastră și sunt convins că veți avea ocazia să puneți la punct multe alte detalii. astfel încât și așteptările noastre să fie mai bine reflectate în propunerile dumneavoastră. Ceea ce nu e întotdeauna ușor, pentru că și noi pe de altă parte, trebuie să dăm mai departe așteptările agricultorilor. Ei bine, vă mulțumesc! Am finalizat și acest punct de pe ordinea de zi și, doamnelor și domnilor, am ajuns și la finalul ședinței noastre de astăzi. Mâine vom începe de la ora 9 îl vom avea invitat pe domnul comisar Caniete și vom discuta despre rolul agriculturii în schimbările climatice și în contextul tuturor provocărilor la care am asistat în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult, ne revedem mâine la 9 dimineața. O seară bună!